Ladies and gentlemen, dear colleagues. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, haideți să începem ședința de astăzi a Comisiei pentru Afaceri Juridice. Trebuie să începem cu adoptarea ordinii de zi. S-au făcut următoarele modificări. Punctele 10 și 12 au fost anulate, deoarece au fost tratate deja la întâlnirea extraordinară a Comisiei de săptămâna trecută de la Strasburg, iar uh, punctul 20 este amânat. Punctul 4, uh, uh, punctul 14, îmi cer scuze, trebuie să fie discutat imediat după audierea de astăzi, iar punctul 4 va fi votat mâine împreună cu celelalte rapoarte la ora 10 date fiind uh, angajamentele raportorilor. Există obiecții la aceste modificări propuse? Văd că nu, prin urmare, ordinea de zi a fost adoptată. Comunicările președintelui. Dați-mi voie să vă, am în, să vă amintesc că avem nevoie de cartelele de vot din moment ce votăm atât astăzi cât și mâine dimineața. Acestea fiind spuse, putem trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. Este vorba despre audierea pe tema uh, reformei regulamentului Brussels 2. Domnul Richard Cron de la uh, Școala Notarială din Paris ni s-a alăturat, de asemenea domnul Marcin Cepelac, uh, de la Universitatea din Cracovia, de asemenea domnul Michael Schotter și Ioana Serdinska de la Comisia Europeană sunt alături de noi. Um, mai mult ca sigur o vom putea saluta și pe doamna Mainred McInnes, uh, mediatorul Parlamentului European pentru uh, uh, cazurile de răpire internațională a copiilor. Îmi cer scuze de la bun început, nu voi putea participa la întreaga audiere, dar doamna de la Vo, vicepreședinta al comisiei noastre, va prezida ședința în absența mea. Acestea fiind spuse, îi voi preda doamnei de la Vo imediat uh, scaunul președintelui și îi voi, uh, îl voi invita pe domnul Richard Kron să uh, își înceapă prezentarea. Thank you. Monsieur Krohn, on vous écoute. Domnule Krohn, aveți cuvântul? Merci. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc pentru primirea pe care mi-ați făcut-o și pentru curtoazia pe care mi-ați arătat-o. Sunt aici să vorbesc despre regulamentul Bruxelles 2B sau 2A, cum dorim să-i spunem, și îmi um, pare bine că am această ocazie. Am uh, lăsat la o parte calitatea mea de uh, om universitar și aș vrea să vă vorbesc mai degrabă din punctul de vedere al unui practician. Uh, și din punctul de vedere al cuiva care e directorul școlii notariale din Franța. Eu um, um, știu că are loc o dezbatere după masă, adică după ce sunt ascultate prezentările, dar m-aș referi uh, mai mult la uh, competența jurisdicțională și asta pentru că e mai degrabă de interesul notarului. Acesta e punctul pe care îl reprezint. Notarul nu se implică decât uh, într-o mică măsură în aceste proceduri de răpire internațională. Vorbim despre un act care era destinat inițial magistraților și avocaților, dar el uh, a um, fost de mare interes și pentru notari, nu doar pentru notarii francezi. Notarul are un rol de jucat în aceste proceduri și încă de la bun început. Din uh, regulamentul Bruxelles 2 bis avem uh, o implicare a notarului nu doar uh, în ce privește procedurile propriu-zise, ci chiar și în amonte, când uh, notarul uh, e cerut să îi uh, consilieze pe clienții săi atunci când îi se cere redactarea unui uh, contract de căsătorie cu elemente de extraneitate. Și notarul poate întotdeauna să răspundă la întrebările care îi se pun și poate spune ce s-ar întâmpla în caz de divorț între cele două persoane. Așadar, chiar din amonte, iată că notarul um, poate avea o competență așa cum reiese din uh, textul regulamentului Bruxelles 2 bis. Spuneam că notarul poate oferi consiliere atunci când redactează contractul de căsătorie sau procedura de divorț. Sigur, notarul trebuie să dea sfaturi uh, celor doi soți și poate să um, facă un bilanț al situației de față cu cei doi soți, iar în cazul în care există o neînțelegere între ei, în cazul în care se cere desfacerea căsătoriei, să aleagă uh, un sistem de drept care să fie agreat de amândoi. În caz de divorț se pune problema alegerii, deci jurisdicției, și uh, problema regimului patrimonial, care poate să aibă costuri diferite. E cazul Franței, dar nu doar al Franței. Când uh, are loc divorțul, se poate opta pentru un regim matrimonial sau altul. Este vorba despre legea din 14 martie 68. Se știe că chiar de la contractul de căsătorie, în Franța, în Olanda sau în Luxemburg, cei doi soți pot opta pentru o, un regim pentru divorț, pentru obligațiile alimentare, conform regulamentului privind aceste obligații din 2008. Pot așadar să aleagă regimul pe care îl preferă. Sper ca pe viitor uh, propunerea de regulament privind competența și legea aplicabilă regimului matrimonial să vadă în sfârșit lumina zile, pentru că după atâtea discuții chiar avem nevoie de ea în practică. Ne-ar ușura mult viața. În cadrul procedurii de divorț, sigur că notarul are un rol la fel de important, deoarece trebuie să ofere consiliere. Atunci când cei doi soți încep procedura de divorț, notarul trebuie să furnizeze explicații clientului uh, și să explice prevederile regulamentului Bruxelles 2 bis și să le atrag atenția asupra faptului că pot să aleagă sau că uh, există opțiuni cu privire la jurisdicția competentă. Înainte de intrarea în vigoare a acestui uh, regulament, trebuia mers la tribunal. Acum, însă, um, există state care au încheiat un acord privind cooperarea avansată. Um, există țări terțe unde se aplică alte norme. De pildă, pentru un cuplu franco-britanic, uh, unul dintre soți poate opta pentru um, legislația din Marea Britanie, deși în Marea Britanie uh, nu există practic regim matrimonial propriu-zis, dar uh, soția se va găsi acolo într-o situație privilegiată față de cea din Franța, de pildă, unde regulile sunt mult mai precise, mult mai restrictive în ce privește obligațiile alimentare, obligațiile ce apar în urma lichidării patrimoniului. Dar în ce privește alegerea voluntară a unei jurisdicții, există o dificultate. Anume, se poate alege legea aplicabilă regimului matrimonial divorțului, dar cei doi soți ar trebui să se supună tribunalului. În unele state, cei doi soți pot uh, să prevadă o clauză prin care se elimină nevoia de a cumpărea în fața tribunalului. În alte țări, însă acest lucru nu e posibil. Există o posibilitate de a rezolva această dificultate, să există o mai mare previzibilitate pentru soți, aceștia ar trebui să fie informați uh, perfect de la bun început în legătură cu consecințele faptului de a apela la tribunal, de a merge în justiție. Dacă se face o revizuire acestui regulament Bruxelles 2A sau 2 bis, am putea foarte ușor să ne închipui că ar putea să existe în timpul um, mariajului, înainte chiar la redactarea contractului de căsătorie, se pot uh, introduce uh, clarificări care sunt absolut necesare. De pildă, naționalitatea sau uh, reședința obișnuită a soților poate fi utilizată ca un criteriu în determinarea jurisdicției ce ar urma să se aplice. Sigur că trebuie să se îndeplinească acea condiție de proximitate cu uh, litigiul, cu disputa și să existe și o previzibilitate a um, legislației pentru cei doi soți. Acestea ar trebui să fie criteriile. Așadar, noi considerăm că um, ar trebui ca în regulamentul Bruxelles 2 b să toate aceste lucruri să, să fie incluse și să fie clarificate. Eu vorbesc aici nu din invenții, ci din documente care mi-au parvenit uh, chiar azi dimineață când eram în tren. Um, am primit un telefon în care eram întrebat dacă am primit toate documentele pe baza cărora îmi uh, enunț aceste argumente. Deci, repet, pentru soț e nevoie de o mai mare previzibilitate, dar uh, și pentru un notar ar fi utilă o astfel de previzibilitate crescută. Atunci când există contract de căsătorie, ar trebui ca desemnarea autorității competente, adică a jurisdicției, să fie făcută în mod uh, amiabil. În ideea în care ar putea um, să se ajungă la un divorț, această desemnare prealabilă ar putea să le faciliteze celor două părți um, procedura în fața autorității competente. Și astfel ar um, se încadreze mult mai ușor în uh, angajamentele pe care și le-au luat. În ce privește activitatea notarială, mă gândesc uh, că în Franța, de pildă, de multe ori notarii sunt um, puși în dificultate atunci când au de redactat un contract de căsătorie pentru un cuplu franco-britanic. De ce? Pentru că, de pildă, pentru britanici, uh, o persoană uh, de această naționalitate va alege întotdeauna legislația statului său. Uh, uneori e, se pune alegerea între regimul din Franța și cel din Marea Britanie, nimeni nu vrea să renunțe la dreptul său și uh, cele două se bat cap în cap. Foarte adesea, britanicii impun în aceste contracte de căsătorie o clauză prin care nu se poate alege un alt regim, o altă jurisdicție. Și uh, de multe ori notarii francezi uh, sunt obligați să Uh, refuze contracte de căsătorie care care conțin această clauză pentru că ea contravine direct dispozițiilor din regulamentul Bruxelles 2 bis. Deci e o chestiune de juriște aici. Nu vreau să arăt cu degetul înspre Marea Britanie, departe de mine, dar Vreau doar să spun că există în jurisprudența franceză acea responsabilitate notarială. Notarul are responsabilitatea absolută de a-și consilia clienții și uh, ar trebui uh, ca și alți notari să nu introducă în contractul de căsătorie clauze ce nu pot fi aplicate uh, în alte țări, chiar dacă clienții cer acest lucru. Iată de ce, de multe ori, notarii francezi uh, nu pot să își servească clienții, nu pot să accepte introducerea în contracte a unei asemenea clauze. Așadar, eu cred că aici am putea să facem o veritabilă inovație, am putea chiar să îmbunătățim mult lucrurile dacă refuzul acestei clauze ar fi um, explicitat în regulamentul Bruxelles 2. Mulțumesc pentru atenție! Președinte, mulțumim foarte mult, domnule Cron, pentru această intervenție uh, prin care ne-ați arătat uh, punctul de vedere al unui practician. Dăm cuvântul următorului invitat, domnului Cepelac. Este Cepelac. Doamne. aplicare pentru uh, deciziile de responsabilitate uh, părintească. Bineînțeles, ar fi nerealist să reușesc să mă descurc doar în 20 de minute și sunt uh, conștient că numeroasele documente pregătitoare pe care vi le-am pus la dispoziție discută toate aceste și tratează toate aceste probleme în detaliu. În același fel și reacțiile și răspunsurile trimise de statele membre la chestionarul pregătit de Comisia Europeană sau o imagine de ansamblu a temeiurilor pentru nerecunoaștere sau neaplicare a deciziilor în ceea ce privește responsabilitatea părintească. Și tocmai din aceste motive, pentru a avea o contribuție la activitatea dumneavoastră, nu o să repet ceea ce s-a spus deja și s-a și scris. În schimb, aș vrea să vă atrag atenția asupra unor probleme care mie mi se par să fie de importanță capitală pentru evaluarea uh, scheme de aplicare în conformitate cu regulamentul Bruxelles 2 bis. Și în acest scop o să folosesc ca exemplu cazul speța Bohes versus, versus Firth, unde s-a dat sentința recent de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Decizia a fost luată pe 9 septembrie 2015 și cazul se referea la modalitățile penalizatoare impuse pentru a asigura uh, respectarea deciziilor privind responsabilitatea părintească. O să am o abordare inductivă și anume să fac niște observații generale pe baza unei analize ale, a subiectelor tratate de curți în ceea ce privește schema de aplicare stabilită în articolele 28 până la 39 din respectarea deciziilor uh, instanțelor, printre care și această plată de penalități. În cazul Bohez versus Virț, situația stătea după cum urmează. Domnul Bohez și doamna Virț s-au căsătorit în Belgia în 1997, aveau doi copii, au divorțat și doamna Virț s-a mutat în Finlanda. În 2007, o instanță din Ghent, nu foarte departe de aici, luat o decizie în ceea ce privește custodia, rezidența, dreptul de acces și întreținere în ceea ce privește cei doi copii. Instanța, de asemenea, a impus și o plată penalizatoare care viza respectarea dreptului de acces acordat domnului uh, Bohez, tatăl. Această plată penalizatoare a fost stabilită la 1000 de euro per copil, which was to be paid care trebuia să fie plătită tatălui pentru fiecare zi în care copilul nu uh, era adus. Suma maximă a penalizării era stabilită la 25.000 de euro. Domnul Bohez a uh, apelat la instanțele finlandeze pentru un ordin care să-i ceară doamnei Virt să-i plătească penalitățile impuse în uh, sau pentru o declarație că această decizie era aplicabilă și în Finlanda. Din punct de vedere juridic, acest caz ridică probleme de calificare, pentru că cei care știu uh, dreptul privat internațional, uh, asta este cea mai disputată problemă în uh, conflictul juridic. În primul rând, nu se știe dacă um, această solicitare a patentului să aibă o recompensă monetară ar fi fost uh, suficientă. Această calificare era necesară în mod exclusiv pentru a aplica unul din două scheme de aplicare. Și din acest motiv era destul de simplu. Instanța a respectat avizul uh, procurorului general Macies Lunar și a negat da solicitarea patentului care avea un caracter de obligație monetară independentă, spunând că aceste penalități sunt suplimentare obligației principale, pentru că plata penalităților în procedurile principale sunt pentru a, este pentru a asigura dreptul la acces. Deci această penalitate este, are intenția de a pune presiuni financiare asupra persoanei care deține custodia copilului, tocmai pentru ca aceasta să coopereze pentru a aplica drepturile de acces. Instanța a concluzionat că în aceste împrejurări trebuie să se decidă că plata penalităților problemă n-a fost la fel de simplă, pentru că era vorba de un nivel mai avansat de calificare. Dacă, o, dacă plata unei penalități constituie doar o măsură suplimentară care vizează aplicarea unei decizii judecătorești, atunci întrebarea este cum definim responsabilitatea părintească și ce considerăm a fi aplicarea acestei. măsuri depind de organizarea administrării justiției, deci instanțe, uh, aprozi, uh, autorități administrative, poliție și mulți, mulți alții. Și deci întrebarea este dacă sistemul de administrare a justiției al țării în care se solicită aplicarea ar fi capabil să implementeze măsura de aplicare inclusă în decizia luată în celălalt stat uh, membru UE. Aceasta nu este doar o problemă din uh, domeniul uh, dreptului, dreptului familiei la nivel internațional, ci este o problemă legată de dreptul internațional privat. Deci a fost deja luată în calcul de alte regulamente poate fi administrată de către forum. Și este deci extrem de important să știm dacă responsabilitatea părintească străină și o decizie luată în acest sens într-o altă țară poate fi administrată de sistemul juridic al țării unde se caută aplicarea. Totuși, miezul problemei nu stă în instanțe, ci în alte instituții înainte să ceară aplicarea deciziei. Problema unei asemenea diferențe a fost uh, rezolvată de către uh, instanță prin aplicarea, prin analogie, a regulii stabilite înființate în articolul 49 din uh, Bruxelles 1. O decizie străină care ordonă o plată periodică drept penalitate trebuie să fie aplicată în statul membru în care se solicită aplicarea doar dacă uh, suma plății, deci suma totală, a fost deja hotărâtă ansamblu. mesajul nu este Vreau de asemenea să-i mulțumesc domnului Cron pentru că, iată, a venit la Bruxelles să ne prezinte lucrurile deosebit de interesante pe care ni le-a prezentat. Am înțeles că domnul Cron trebuie să se întoarcă, să plece la ora 5, 17 și vreau să-i mulțumesc tocmai de aceea pentru că a venit. Dar înainte de a pleca, dați-mi voie să vă adresez o întrebare. Să înțeleg că e mai uh, bine pentru o soție să aleagă regimul britanic decât cel francez? Am înțeles bine sau nu? Nu, în Regatul Unit nu există regimul matrimonial așa cum îl înțelegem noi aici în, pe continent. Fiecare soț rămâne uh, proprietar al uh, bunurilor pe care le deține. Uh, Judecătorul britanic are o putere până la urmă il, fără limită pentru a ordona uh, partajul între soți. Asta înseamnă că se ține cont mai întâi de toate de averea uh, soților pentru a i se atribui, de obicei femeii, soției, uh, indemnizații, compensații, spăcubiri pentru desfacerea căsătoriei în Franța și nu doar în Franța, situația este cu totul alta. Există un regim matrimonial, așa cum există un regim legal și în Belgia sau în Germania sau un alt regim în uh, Italia. Așadar, pe continent, regimul acesta legal uh, sau convențional stabilit prin contractul de uh, căsătorie trebuie să fie respectat de către judecător. Prin urmare, mai apoi, judecătorul este autorizat să ofere despăgubiri pentru pagubele înregistrate în urma, în urma desfacerii căsătoriei. În Franța nu nu este uh, neobișnuită acordarea acestor despăgubiri, dar uh, în uh, Regatul Unit situația este cu totul și cu totul alta. Nu vorbim despre sume mici, așa cum vorbim de obicei pe continent, ci vorbim despre sume deosebit de mari. Gândiți-vă la tot felul de spese în care sunt implicați, actori, etc., care divorțează și trebuie să plătească 20 de milioane de euro după șase luni de căsătorie. Uh, prin urmare, iată, asta vă spuneam uh, eu. Uh, vă spuneam că noi, notarii din uh, Franța, trebuie să recunoaștem în fața clienților noștri că, până la urmă, un, regimul britanic este mult mai avantajos pentru uh, unul dintre soți, cel puțin, decât regimul nostru francez. Uh, Uh, în momentul în care dăm acest uh, sfat, uh, îi spunem soției să acționeze cât mai repede cu putință, pentru că altfel se prea poate ca soțul să acționeze mai repede și, în cazul respectiv, Bruxelles 2 să se aplice, prin urmare, regimul continental. Deci, iată, asta vă spuneam că notarii au rolul de a oferi sfaturi și din acest uh, rol al nostru decurge și situația în care ne aflăm, și anume aceea de a le recomanda clienților noștri să aleagă regimul britanic care este mai avantajos decât cel de, uh, pe care l-am putea, pe care îl avem noi. Până la urmă, uh, care, care este situația în Franța? Trebuie să se ține cont de regimul matrimonial. Dacă există un bun, cât se poate de clar, doar al uh, soțului, atunci acesta va putea fi atribuit doar uh, soției doar în anumite condiții, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în Regatul Unit. Doamna președinte, vă mulțumim pentru aceste explicații. Nu voi discuta despre imaginea pe care o oferiți dumneavoastră despre pe tema femeilor și bărbaților, dar îi dau cuvântul doamnei Bergerac. Vreau să intervin pentru că trăiesc într-o regiune în care trăiesc o mulțime de cetățeni britanici, și anume în Bretania. Noastră nu ați vorbit despre soții care s-au căsătorit în Marea Britanie, dar divorțează în Franța și dintr-o dată nu își mai dau seama ce se întâmplă. Dumneavoastră vorbiți despre oameni care au bani, oameni care pot alege uh, instanța căreia îi se adresează. Dar de cele mai multe ori nu se întâmplă așa, pentru că englezii care locuiesc în Bretania uh, nici măcar nu se gândesc să meargă în uh, Regatul Unit pentru a desface căsătoria. Prin urmare, se confruntă cu regimul din uh, Franța. Dumneavoastră vorbiți despre contractele de căsătorii de căsătorie. Da, dar noi în Franța mai avem și uniunile legale. Uniunile legale pe care legislația britanică nu le stipulează. Prin urmare, iată, această situație duce la o complicare a lucrurilor și la o inegalitate a regulilor în ceea ce privește desfacerea căsătoriilor și atribuirea bunurilor în urma pasajului. Mulțumim, dacă tot avem timp. Îi voi da uh, cuvântul și domnului Ceapelac. Vreau să aduc uh, detalii suplimentare uh, în ceea ce privește diferențele între regimul uh, continental și cel britanic în ceea ce privește proprietățile soților. S-a spus deja că singura soluție ar fi unificarea regulilor, cel puțin la nivel european. Asta pentru că în cazul în care lucrul acesta s-ar întâmpla, oricare ar fi instanța competentă, uh, instanța va uh, folosi aceleași reguli cu privire la conflictele de legi, ca uh, ceea ce va duce la aplicarea aceluiași tip de prevederi. Se lucrează acum la legislația cu privire la regimurile privind proprietatea matrimonială. Ar fi într-adevăr o soluție finalizarea acestor lucrări. Dar se pune întrebarea dacă instanțele britanice ar fi ele dispuse să recunoască contractele maritale uh, în cazul în care acestea au fost încheiate între soți. Și din câte știu eu, aceste contracte sunt acceptate de către instanțele britanice. Deci, Iată, instanțele britanice sunt dispuse să recunoască că soții au încheiat deja un uh, contract marital conform legislației franceze, să spunem. Prin urmare, chiar dacă situația este complicată, consider că totuși există uh, posibilități care stau la baza, care stau la dispoziția noastră a tuturor. Doamna președinte, da, e nevoie de, cu toate acestea de îmbunătățiri, dar cine știe cum va arăta această îmbunătățire. Prin urmare, vă mulțumim, domnule Cron, vă mulțumim, domnule uh, Cepeleac și domnule Cron, vă dăm voie să plecați când doriți. Iar acum dau cuvântul comisiei. Uh, domnul Schotter va fi cel care va începe. Vă mulțumesc, doamnă Delvaux. Vă mulțumesc că m-ați uh, invitat din nou în fața dumneavoastră pentru a vorbi despre Brussels 2. Ultima dată am fost alături de dumneavoastră în februarie și, dacă nu mă înșel, uh, pe vremea aceea discutam despre drumul spre uh, revizuirea regulamentului. Acum văd că vorbiți despre reformă Uh, nu pregătirea pentru o reformă. Prin urmare, iată, Parlamentul devine din ce în ce mai concret și vă voi da câteva detalii cu privire la activitățile Comisiei, care sunt de asemenea concrete. Vreau să vă mulțumesc pentru că vă aplicați atenția asupra acestui regulament. Este într-adevăr un instrument deosebit de important în viața multor cetățeni. Cam 140.000 de divorțuri uh, internaționale au loc anual în Europa conform calculelor noastre. Prin urmare, iată, mulți oameni sunt până la urmă afectați de complexitatea divorț, divorțului uh, transfrontalier. Și alături de acești oameni mai sunt și copiii, bineînțeles. Instrumentul este deosebit de important și tocmai de aceea cu toții ne dorim ca el să, să fie cât mai eficient cu putință. Voi profita de această ocazie, înainte de a vă explica care este situația în momentul de față, ce am mai făcut uh, uh, din februarie încoace. Deci asta vreau să vă spun de la bun început. Comisia, între timp, uh, merge în direcția reviziei am organizat o serie de întâlniri a unui grup de experți nou înființat, experți care ne oferă consiliere pe marginea diferitor detalii judiciare și uh, grupul acesta de lucru a fost foarte util. Mai avem o ședință prevăzută pentru grupul de lucru. De asemenea, pe plan intern am primit validarea politică, deci putem continua inițiativa și lucrul acesta este foarte important, este un pas uh, esențial pentru procesele interne, dată fiind, bineînțeles, importanța atașată procesului de o mai bună reglementare de către Comisia Europeană. Deoarece avem această validare politică, am fost uh, sau am avut posibilitatea de a uh, Uh, publica pe site-ul nostru un fel de evaluare de impact în stare incipientă. Vineri a fost uh, încărcat pe site-ul nostru acest studiu de, de impact. Este o dovadă a transparenței pe care o îmbrățișăm sper, în, în, acest, uh, în acest document vedeți care sunt opțiunile care ne stau la dispoziție, care sunt uh, căile pe care le favorizăm noi și uh, opinia publică mai poate să intervină. Consultarea părților interesate deja a fost organizată anul trecut, dar părțile interesate, iată, mai au și anul acesta posibilitatea de a-și face comentariile. În momentul de față ne aflăm uh, în continuare uh, sau avem în continuare posibilitatea de a ține cont de aceste comentarii. Astăzi am avut o întâlnire cu experții din statele membre, care e în curs în momentul de față. E important să înțelegem care este poziția statelor membre pe marginea acestui dosar. Unanimitatea este esențială pentru adoptarea dosarului, prin urmare trebuie să înțelegem de la bun început îngrijorările statelor membre. Astăzi am organizat această întâlnire și ea, după cum vă spuneam, este în curs. În noiembrie, de asemenea, rețeaua judiciară europeană se va reuni la Luxemburg și la această ședință se va discuta re- revizuirea acestui instrument. Vom mai obține în cursul acestei ședințe așadar feedback din partea celor care utilizează instrumentul în practică. Ne vom întâlni atât cu notari, cât și cu avocați, cât și cu autoritățile centrale și cele judiciare. Uh, pentru că toate aceste părți sunt implicate în uh, rețeaua judiciară europeană. După aceea va trebui să începem procesul intern la comisie, va trebui să creăm o analiză de impact și dorim ca această analiză de impact să fie finalizată anul acesta. Asta ar însemna că la începutul anului 2016 să putem veni cu o propunere, cel puțin sperăm că vom fi capabili, să venim cu o propunere. Dar, în orice caz, uh, dorim ca această propunere să fie uh, prezentată la, în prima jumătate a anului 2016. Cam așa arată procesul. Acum, în ceea ce privește subiectul pe care încercăm să-l tratăm, bineînțeles, uh, nu venim cu idei așa din senin. Am ascultat uh, toate discuțiile purtate chiar și în Parlamentul European în februarie. Am analizat cu atenție studiul care ne-a fost furnizat atunci. Comisia a publicat un raport în anul 2014, în aprilie. Acel uh, raport uh, stabilea clar care sunt temele pe care trebuie să ne axăm Temele au fost stabilite pe baza unei analize demarate de către noi. De asemenea, consultările cu părțile interne, uh, interesate au început tot în anul 2014 și au durat până în vara anului trecut. Și, pe baza acestor consultări, am reușit să stabilim care sunt uh, temele esențiale ce trebuie să fie tratate. Pe larg acum, considerăm că regulamentul este un instrument foarte bun, are o valoare adăugată vis-a-vis -vis de sistemul uh, de la Convenției de la Haga și regulamentul funcționează bine, relativ bine. Dar există domenii în care e loc de mai bine. Și, bineînțeles, dacă tot am stabilit că există astfel de domenii, atunci trebuie să le tratăm. discuția pe care am purtat-o în uh, minutele premergătoare intervenției mele au fost foarte interesante și se refereau la alegerea instanței. În mod ideal, toate statele membre ar uh, trebui să participe la regulamentul Roma 3, pentru că doar astfel am putea evita acea uh, grabă de alegere a instanței despre care vorbeam. Dacă ar fi aderat toate statele membre la Roma 3, atunci această op- opțiune, această accelerare nu ar mai avea loc pentru că nu ar mai conta. Dar știm cu toții că subiectul a fost unul deosebit de spinos, a fost primul regulament discutat în uh, cadrul cooperării complexe, comprehensive și rezultatele cam astea au fost și cu siguranță vor rămâne aceleași în viitorul apropiat. Reforma regulamentului despre care discutăm nu va rezolva toate problemele, nici nu încercăm de altfel să le rezolvăm pentru că suntem conștienți de faptul că nu putem. Da, bineînțeles că ne dorim ca Uh, cât mai de state membre cu putință să se, să se alăture regulamentului Roma 3. Dar noi suntem conștienți că dacă am îmbunătăți lucrurile, am putea oferi mai multe posibilități soților. Vorbitorul de dinainte spunea că nu de fiecare dată, dar uneori măcar uh, ar fi utilă oferirea posibilității de încheierea unui astfel de acord între soți. Cred că am putea oferi mai multă claritate în ceea ce privește contractele uh, de genul acesta, contractele matrimoniale. Uh, și, uh, într-adevăr, e important să aliniem regulamentul Bruxelles 2 cu alte regulamente, precum cel cu privire la, uh, la uh, pensia alimentară. Deci am putea să introducem o prevedere care să le permită soților să-și aleagă instanța. Astfel am putea, de asemenea, consolida diferitele proceduri matrimoniale în măsura în care lucrul acesta este posibil, uh, având uh, în vedere faptul că de obicei se alege o singură jurisdicție. Acum, în ceea ce privește prevederile referitoare la copii, Comisia își dă seama că poate face mult mai multe uh, pentru a asigura că procedurile sunt mai eficiente, mai rapide de asemenea. Lucrul acesta este în interesul copilului. Un alt obiectiv important din punctul nostru de vedere este încrederea reciprocă. Ei bine, accelerarea procedurilor, interesul copil, copilului și uh, încrederea reciprocă merg mână în mână. Uh, și acestea sunt, practic, uh, liniile directoare ale procesului de revizuire pe care l-am demarat. Dați-mi voie să vă dau niște exemple pentru a uh, prezenta câteva dintre ideile concrete pe care le avem. Spre exemplu, ne dorim să uh, anulăm procedura execvatur în acest context. Regulamentul uh, Bruxelles 2A deja a făcut o serie de pași înainte în direcția aceasta, dar nu a mers până la capăt, nu a uh, operațiuni uh, sau procedurile cu privire la plasare și custodie prevăd în continuare procedura execvatur. Ei bine, la fel cum am făcut în cazul uh, Bruxelles 1, noi considerăm că și aici ar trebui să eliminăm toate acele form- formalități care nu au niciun sens, care nu sunt uh, decât o provară suplimentare pentru uh, părțile implicate. Asta cu atât mai mult uh, cu cât vorbim despre Bruxelles 2 și aici uh, e vorba și de copii. Dacă vorbim despre copii, uh, bineînțeles că trebuie să ne asigurăm că totul se finalizează cât mai rapid cu putință. Trecerea timpului are consecințe irreversibile asupra copiilor. Prin urmare, orice fel de măsuri procedurale care impedimentează, sunt un impediment al liberei circulații a deciziilor judecătorești, trebuie să fie eliminate. Inspirați de procedura de reformare a Bruxelles 1, putem să extragem anumite învățături și să folosim o parte din abordarea pe care am folosit-o atunci. Bineînțeles, garanțiile sunt necesare. Probabil că vom avea nevoie aici de garanții suplimentare pentru că vorbim despre copii. Dar această formul, formalitate care este reprezentată de uh, procedura execvatur ce se aplică ex ante ar putea fi eliminată. Și dacă eliminăm această procedură, am putea încuraja, bineînțeles, libera circulație a deciziilor, uh, liberă circulație care însă să fie, um, să fie prevăzută cu o serie de garanții care să poată fi folosite de către părți în cazul în care decid că au existat uh, neregula, neregularități sau au fost dezavantajați sau copilul a fost rănit, etc. Deci putem grăbi, accelera procedura, uh, considerăm noi, prin abolirea acestei proceduri de execvatur un alt exemplu de accelerare a procedurilor. În momentul în care vine vorba despre punerea în aplicare, în continuare mult prea multe spețe se blochează. Și luxul acesta nu ni-l putem uh, permite. Trebuie să ne descurcăm mai bine de atât. Și aici vine în joc uh, încrederea reciprocă. Există spețe care se blochează, sunt blocate și acestea practic uh, subminează încrederea reciprocă de care avem nevoie. Deci, chiar dacă situația este deosebită în cazul Bruxelles 2, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că punerea în aplicare este îmbunătățită. Lucrul nu, nu este simplu, dar trebuie să ne asumăm această responsabilitate. Un alt aspect foarte dificil este legat de audierea copilului. Există diferite proceduri în diferitele state membre pentru acest lucru. Asta chiar dacă toate statele membre au uh, semnat, au ratificat Convenția ONU privind drepturile copilului. Lucrul acesta nu trebuie să-l uităm, pentru că asta înseamnă că toate statele membre și-au asumat aceste obligații și a asumat o obligații, obligațiile, dar, dată fiind autonomia națională, există diferite proceduri uh, stabilite la nivel național pentru audierea copiilor. Trebuie să ne asigurăm că aceste diferențe nu uh, reprezintă un impediment în calea liberei circulații a deciziilor. Dar Trebuie să fim precauți și trebuie să vedem ce anume este necesar uh, pentru a facilita uh, libera circulație a deciziilor judecătorești și de ce anume este necesar pentru a ne asigura că există o încredere reciprocă în ceea ce privește audierea copiilor. E bine, lucrul nu este simplu, încercăm să găsim care este cea mai uh, potrivită măsură, care este nivelul cel mai potrivit pentru intervenția noastră. Bineînțeles, subiectul este unul sensibil în toate statele membre. Acest, acestea sunt câteva dintre elementele pe care le analizăm în momentul de față. Un alt subiect uh, important, care de altfel a fost discutat în februarie, este reprezentat de răpirea copiilor. Este, aceasta este o parte uh, integrantă a instrumentului deja existent. Trebuie să ne asigurăm că obiectivul în vigoare, de altfel, a articolului 11 uh, funcționează cât mai bine cu putință, este atins cât mai ușor cu putință. La articolul 11 spunem clar că uh, copilul răpit trebuie să se întoarcă cât mai repede cu putință în statul de origine. Instrumentul funcționează bine pe ansamblu, dar din nou, există cazuri speciale care ne-au fost aduse la, la atenție, în atenția, au fost aduse în atenția noastră și care demonstrează că instrumentul nu funcționează chiar atât de bine. Deci trebuie să vedem cum anume putem îmbunătăți punerea în aplicare a procedurii din articolul 11 în locul unor schimbări radicale, am decis să, să schimbăm anumite puncte din articolul 11. Ne gândeam la clarificarea termenului de șase săptămâni. Ei bine, acesta este stipulat în articol, își are avantajele sale, vine cu o încărcătură cât se poate de clară dar, pe de altă parte, acest termen este atât de ambițios încât de ce, în multe cazuri nu poate fi respectat. Prin urmare, încercăm să analizăm ce anume putem face pentru a ne asigura că uh, copilul se întoarce cât mai curând cu putință în statul de origine. O altă posibilitate este aceea de a uh, examina uh, maniera în care apelurile, procedurile de apel demarate ar putea fi limitate. Există jurisdicții în care se introduc mai multe apeluri. În momentul de față, iată, regulamentul stabilește o, un termen de șase săptămâni, dar aceste șase săptămâni nu sunt respectate din pricina uh, posibilităților de a se recurge la instrumentul apelului. Deci, ne gândim dacă nu putem limita uh, numărul de apeluri. De asemenea, uh, ne întrebăm ce anume putem uh, um, decide pe marginea efectelor uh, deciziilor pronunțate în apel. De asemenea, am observat că lucrurile merg mai bine în cazul în care există o jurisdicție concentrată, în cazul, uh, în cazul în care există instanțe specializate care sunt familiarizate cu această procedură specializată. Aceste instanțe, uh, discută cu instanțele din alte jurisdicții și, prin urmare, această structură duce la accelerarea procedurilor și la uh, la încredere reciprocă. Deci concentrarea jurisdicțiilor este un avantaj cel puțin uh, conform uh, analizei noastre. De asemenea, instanța de refugiu ar putea să se asigure că uh, se se, stabilea, se stabilesc uh, condiții adecvate pentru uh, returnarea în țara de origine a copilului răpit. Dar ce înseamnă aceste condiții uh, favorabile? Cred că ar trebui să definim mai bine conceptul. Un alt subiect este um, legat de rolul autorităților centrale. Acestea au un rol esențial în punerea în aplicare a regulamentului, dar mai au și un rol important în contextul procedurii uh, care guvernează răpirea copiilor. Vom încerca să vedem ce anume putem uh, face pentru a uh, înlesni și a promova cooperarea între autoritățile naționale. Un alt deficit pe care încercăm să-l eliminăm este reprezentat de faptul că măsurile uh, provizorii decise de către Curtea de Refugiu sunt limitate la respectiva jurisdicție și nu au uh, vreun efect în afara acestei jurisdicții. Dacă măsurile provizorii stabilite de, curt, uh, de Curtea de Refugiu ar putea fi pusă în aplicare în uh, statul de origine, cel puțin pe o uh, perioadă de o săptămână sau două săptămâni, atunci, cu siguranță, Curtea de Refugiu ar fi mai dornică să trimită înapoi acasă copilul. Deci dacă măsurile acestea provizorii ar putea uh, să fie valabile și în afara jurisdicției, uh, curții de, de refugiu, atunci poate că am avea mai multe cazuri de întoarcere acasă. Bine, aș putea continua uh, și v-aș putea da și alte exemple de detalii pe care încercăm să le analizăm pentru a vedea măsura în care putem îmbunătăți funcționarea articolului 11 din regulament. Și după aceea mai există un subiect pe care încercam sau îmi doream să îl semnalez. Este, uh, acest subiect este legat de cooperarea în general între autoritățile din diferitele state membre. Autoritățile acestea și cooperarea dintre ele, până la urmă, dau valoare sau nu instrumentului pe care îl avem. Articolul 55 din regulamentul uh, pe care îl discutăm uh, și care guvernează cooperarea între autorități ar putea deveni mai clar. O mai mare claritate a formulării ar putea facilita, poate, uh, activitatea cotidiană a autorităților centrale. Tocmai de aceea, întâlnirea din nove- noiembrie ne va oferi posibilitatea de a discuta cu autoritățile centrale. Uh, tocmai de aceea vă spuneam că această întâlnire a rețelei judiciare europene va avea loc atunci. De asemenea, o discuție importantă este legată de articolul 56 din regulament. Este vorba de plasarea copiilor cu familii uh, temporare. Este o prevedere foarte sensibilă care ne-am dat seama că nu funcționează de fiecare dată suficient de bine. Uneori autoritatea, o autoritate centrală nu înțelege ce face o altă autoritate centrală, copiii se găsesc uh, în diferite familii uh, fără să știe nici ei și nici instanțele ce se întâmplă. Deci, prevederea aceasta trebuie să fie îmbunătățită pentru că este una importantă. Am trecut uh, cam rapid prin toate aceste elemente. Uh, Diana, Joana, îmi cer scuze, știe mult mai bine uh, toate detaliile legate de aceste subiecte, dar bineînțeles stau la dispoziția noastră pentru a vă răspunde la eventualele întrebări. Vă mulțumim, domnule Schroeder. Uh, înțeleg că colega dumneavoastră nu vrea să ia acum cuvântul? Ba da? Deci nu va lua cuvântul. Atunci o să-i dăm cuvântul uh, următorului vorbitor. Doamna Măghine se întârzie, probabil că încă un sfert de oră mai întârzie, așa că putem uh, începe dezbaterea. Domnule Țivica, dumneavoastră ați cerut cuvântul. I dziękuję za te niezwykle ciekawe uwagi. Vă mulțumesc pentru aceste interesante prezentări. Din cele prezentate de către dumneavoastră, înțeleg că regulamentul Bruxelles 2, Bruxelles 2A, este un uh, subiect deosebit de spinos și am avea nevoie de mult mai mult timp pentru a-l discuta în detaliu. În momentul în care am început eu uh, uh, ne am început eu activitatea la Parlament, discutam uh, regulamentul Bruxelles 1 și pe vremea aceea discutam despre eliminarea procedurii de execvatur. Dar n-am reușit să o eliminăm și iată, în continuare purtăm exact aceeași discuție. Vă amintesc că uh, regulamentul uh, Bruxelles 1 este o, unul sau Bruxelles 2 este unul care are de-a face până la urmă cu viața cotidiană a, a cetățenilor europeni. Vorbim despre chestiuni matrimoniale, parentale, etc. Și tocmai de aceea e importantă reformarea acestui instrument. Am, avem deja o serie de experiențe cu Bruxelles 1 și cu Roma 3, dar tocmai aceste experiențe ne-au arătat care sunt uh, pericolele și dificultățile cu care ne vom confrunta pe viitor. Vorbim aici despre prevederi legale cât se poate de concrete. Scurta mea experiență, de ce spun uh, scurtă? Pentru că Bruxelles 1, iată, n-a intrat în vigoare cu prea mult în timpul, uh, timp în urmă, îmi cer scuze. Dar Experiența aceasta mi-a arătat că până la urmă nici măcar uh, judecătorii nu înțeleg prea bine uh, instrumentele. Instrumente perfect, uh, eficiente, nu sunt folosite pentru că judecătorii nu le înțeleg. Am fost raportor pe tema reformării regulamentului Roma 3 și am încercat pe vremea aceea să le oferim soților un instrument pe care să-l folosească în cazul în care doresc să-l folosească. Era vorba atunci despre o clauză care permitea stabilirea uh, de la bun început a uh, jurisdicției pentru un eventual caz de divorț. Din păcate însă, instrumentul respectiv nu a fost uh, acceptat de toate statele membre și nu a fost transpus de toate statele membre. Prin urmare, am uh, decis uh, crearea unui nou instrument care să permite totuși adoptarea acestei proceduri. Experiența ne arată că uh, procedurile decise la nivel european ar trebui într-adevăr să fie puse în aplicare în toate statele membre pentru că altfel nu au nicio eficiență. E important ca utilizatorii, între ghilimele, a dispozițiilor legale să fie conștienți de existența dispozițiilor legale. Această claritate trebuie să guverneze atât gândirea părților implicate, cât și gândirea uh, membrilor uh, completelor. Și aici, uh, iată, mă gândesc sau încep să mă gândesc dacă, într-adevăr, această armonizare aduce doar uh, avantaje cu sine. De fiecare dată există un angajament al Comisiei, angajamente ale statelor membre, dar angajamentele acestea parcă nu se întâlnesc întotdeauna. Mă bucur tare mult că vă întâlniți la Luxemburg, dar vreau să vă întreb câți judecători vor participa la această întâlnire de la Luxemburg. Din păcate, grupul celor care cunosc toate instrumentele în domeniu este mult prea mic, grupul judecătorilor, bineînțeles. Uh, în plus, sunt de părere că aceste decizii trebuie să fie luate de instanțele uh, responsabile pentru dreptul familiei și astfel de instanțe, pe de altă parte, nu există în toate statele membre. În plus, uh, un avantaj ar fi formarea profesională a judecătorilor. Bineînțeles, o idee bună, dar asta presupune mult timp uh, și Uh, presupune întârzierea punerii în aplicare a unor instrumente, instrumente de genul acesta. Dar mă bucur că ați venit alături de noi astăzi și vreau doar să subliniez că nu doar cei care vor beneficia direct de aceste instrumente ar trebui să fie în centrul atenției noastre, ci, ci, ci și cei care pun în aplicare aceste instrumente. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că, bineînțeles, bunăstarea copilului, copilului trebuie neapărat să fie în centrul discuției uh, noastre. Ce vor să facă adulții cu viața lor îi privește. Dar copiii trebuie să fie protejați de către noi. Drepturile și bunăstarea copiilor trebuie să fie întotdeauna în centrul uh, reflexiilor noastre. Știți prea bine care sunt problemele și diferențele existente între diferitele state membre atunci când vine vorba despre pensiile alimentare, despre îngrijirea copiilor, etc. Toate măsurile acestea pot fi contestate, dar dacă un copil ajunge la o familie, este adoptat de o familie, lucrurile nu mai pot fi uh, șterse cu buretele. Deci, iată, există multe misiuni deosebit de importante pe care trebuie să ni le asumăm și uh, în cursul cărora trebuie să dăm dovadă de multă precauție Pe de o parte, trebuie să pornim de la instrumentele deja existente și, pe de altă parte, trebuie să vedem care dintre instrumente pot și trebuie să fie îmbunătățite, dar copilul trebuie să fie în centrul reflexiilor noastre. Mulțumesc tare mult pentru prezentările pe care le-am uh, ascultat astăzi, pentru că, iată, ele cu siguranță ne arată uh, care sunt pașii pe care trebuie să-i luăm pe viitor. Thank you very much, uh, Mr. Swift. Mulțumesc foarte mult, domnule Țvifca. Da, aveți perfectă dreptate. Sigur că cel mai important lucru este să asigurăm interesul superior al copilului. Aceasta e prioritatea numărul 1 în munca noastră de zi cu zi. Ați uh, vorbit uh, de nevoia de a face modificări inteligente Sigur că da, asta și intenționăm să facem și, de asemenea, sunt uh, perfect de acord cu dumneavoastră că trebuie să cernem cumva între acele secțiuni care sunt uh, în regulă, dar care ar putea fi îmbunătățite printr-o sensibilizare, printr-o informare mai bună a practicienilor și a cetățenilor despre cum funcționează regulile și acele zone în care chiar avem probleme de funcționare a instrumentului, probleme sistemice. Suntem conștienți de acest fapt. Și, de asemenea, știm că chiar și când vom uh, elabora noile reguli îmbunătățite, nu va fi suficient. Va trebui să le transmitem mai departe. Oamenii să știe în ce constau regulile. Uh, foarte bine că facem noi aici uh, reformarea regulamentului, dar dacă aceste cunoștințe nu ajung la oameni, nu ne vom atinge ținta. Am menționat rețeaua. De ce? Pentru că um, Scopul rețelei este să acționeze ca un uh, multiactor, să ne permită să mergem mai departe cu efortul legislativ. Noi uh, facem reforma legislației, dar următorul pas este punerea în aplicare a legislației și aici ne poate ajuta această rețea judiciară. Când ne vom întâlni, vom discuta vineri despre uh, regulamentul Bruxelles 1, tocmai pentru a uh, vedea cum putem uh, aplica mai bine uh, regulamentul consolidat. Nu voi intru în detalii despre discuția care va avea loc, dar, cum ziceam, uh, aveți dreptate. Am avut o campanie de publicitare în timpul verii pentru a populariza regulamentul privind succesiunile. E un instrument foarte bun, dar dacă nimeni nu-l cunoaște, la ce bun, nimeni nu-l folosește. Tocmai de asta ne-am gândit că trebuie să avem o campanie de informare și am avut-o în această vară, a avut mare succes, am primit foarte multe reacții și a suscitat foarte mult interes, așa cum era și cazul, pentru că e vorba de un instrument uh, care poate fi relevant pentru foarte multă lume. Deci sunt uh, complet de acord cu toate cele spuse de dumneavoastră și, da, e nevoie de o raționalizare, o simplificare și o îmbunătățire. Mulțumesc! Doamna președinte, văd că nu mai există alte solicitări de intervenție. Caz în care aș pune eu o întrebare. Am înțeles bine? Ați spus că vă veți concentra mai mult pe copii decât pe divorț sau pe alte chestiuni? În ce privește regimul matrimonial, n-am intrat în toate detaliile. Joana eventual ar putea să vă, da, să vă dea mai multe detalii despre relațiile matrimoniale, dar, în genere, ă, ne concentrăm mai mult sau preponderent pe chestiunile ce țin de protecția copilului. Am vorbit despre cooperare. Ei bine, acest articol are relevanță doar uh, în ce privește cazurile ce implică copii. Avem însă și alte schimbări la care ne gândim și cred că Joana le poate explica mai bine. Mulțumesc, doamna președinte. Pe lângă cele uh, menționate deja astăzi, Alegerea forului sau alegerea instanței pentru uh, cupluri e o altă chestiune. Ne gândim la problemele ce sunt importante pentru cuplu, gândindu-ne la mobilitatea globală tot mai mare a cetățenilor europeni. Un studiu al Parlamentului European de anul trecut arată că există peste 20 de milioane de cetățeni uh, europeni care trăiesc uh, în afara Uniunii Europene. În cazurile de divorț și de separare, pentru că vorbim despre amândouă, va fi nevoie de un for, de o instanță um, căruia să se poată adresa acești cetățeni ce trăiesc în afara Uniunii Europene. Forul să fie din Uniunea Europeană însă. Așadar, uh, cetățenii uh, europeni deocamdată trebuie să se întoarcă aici și să facă cererea de divorț, dar asta e pentru cazurile care au o legătură suficient de puternică cu Uniunea Europeană. Recent s-au adoptat mai multe uh, instrumente, mai multe prevederi în domeniul familial și cred că ar fi bine să putem uh, acorda și această posibilitate. O altă problemă cu care se confruntă cuplurile este că atunci când uh, au loc uh, proceduri în afara Uniunii Europene, proceduri pendinte în domeniul familiei, uh, pot exista proceduri similare pendinte sau aceeași procedură pendinte în Uniunea Europeană. Fiecare soț a hotărât să inițieze o astfel de procedură și um, problema este că pot fi date hotărâri judecătorești diferite. Cum ziceam, în regulamentul Bruxelles 1 am putea acorda o flexibilitate judecătorului european ca mai întâi să suspende procedura, să vadă dacă procedura din afara Uniunii Europene poate ajunge la un rezultat bun și apoi fie să recunoască acea decizie din statul terț sau să continue procedura suspendată. Deci să existe și această posibilitate E o posibilitate la care ne gândim în uh, domeniul matrimonial. Mulțumesc! Ah, so we have news, uh, Madam. Doamna președinte, tocmai am aflat că doamna McGuinness a aterizat, nu se știe unde se pare că zborul uh, domniei sale a întârziat și deci nu va veni la audierea de astăzi. Poate că va face o declarație sau va prezenta un punct de vedere scris mâine. În orice caz, astăzi nu. Așadar, dacă nu există alte intervenții, ba da, vă rog, domnule Cepelac. Mulțumesc. Vreau să profit de ocazie da, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Vorbim despre probleme ce privesc și răspunderea părintească în interiorul Uniunii Europene, însă mecanismul de înapoiere a copilului care e prevăzut de regulamentul Bruxelles 2 bis reprezintă doar uh, prevederi suplimentare la Convenția de la Haga. Convenția de la Haga se aplică oricărei alte țări care e obligată de această convenție. Adică, ideea acestui regulament care primează asupra regulamentului uh, Bruxelles 2, 1347. Deci acest mecanism care e aplicat în statele membre ale Uniunii Europene e diferit și cu cât e mai diferit, cu atât este mai ireconciliabil atunci când vorbim de aplicarea Convenției de la Haga între Germania, Elveția, Austria, Rusia și mai pot veni și cu alte exemple dacă doriți. Întrebarea mea este, ce intenționează Comisia Europeană să facă în legătură cu Convenția de la Haga? Adică, cât de departe vă gândiți să reformați mecanismul prevăzut de Convenție, astfel încât să nu existe conflict sau contradicție pentru că totuși e o problemă delicată. Avem obligații asumate prin tratat de un stat membru către o țară terță și uh, aceste obligații sunt uh, garantate de către tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Deci cum puteți uh, moderniza, rămânând în același timp în concordanță cu obligațiile din tratat? Doamna președinte, foarte, foarte interesantă întrebarea. Aveți cuvântul, domnule Schotter. Da, într-adevăr, e interesantă întrebarea. Nu știu dacă o să pot să dau și un răspuns pe măsură, dar o să încerc. Aveți uh, dreptate întru totul. Regulamentul Bruxelles 2 nu are o fundație proprie, ci se întemeiază pe buna cooperare, bunele experiențe pe care le-am avut cu Convenția de la Haga. Totuși, atunci când s-a adoptat uh, regulamentul Bruxelles 2, am primit într-un fel răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Răspunsul e că în ciuda faptului că Convenția de la Haga reprezintă un sistem foarte bun de cooperare, între statele membre exista deja o dorință politică să se găsească ceva și mai bun. Adică nu se dorea subminarea bunei funcționări a sistemului adus de Convenția de la Haga, ci se se dorea îmbunătățirea lui. Iată de ce articolul 11 aduce mai multe elemente de clarificare, um, elemente care merg mai departe decât poate merge Convenția de la Haga. Și, uh, în esență, noi nu vrem să ne îndepărtăm de această filozofie, deoarece Convenția de la Haga e un sistem extrem de util, aveți dreptate. Și, uh, în mod ideal, cele două sisteme ar trebui să funcționeze mână în mână judecătorii cunosc Convenția de la Haga și n-ar trebui să le fie foarte greu să aplice și aceste norme suplimentare. Dacă însă sistemele diferă foarte mult, va crește complexitatea și judecătorilor de la nivel național le va fi foarte dificil să le aplice pe amândouă. Acestea fiind zise, nu înseamnă că nu putem face îmbunătățirile. Avem o metodă în Uniunea Europeană prin care putem face acești pași înainte de a aduce îmbunătățiri. Deci cred că ar trebui să profităm de această ocazie de a reforma dreptul comunitar, despre asta e vorba aici, însă vă asigur, vă liniștesc, nu vrem să ne îndepărtăm în mod radical de la Convenția de la Haga, nu creăm aici un sistem revoluționar. Nu vreau să dau această impresie. Mulțumesc! doamna președinte. Sunteți mulțumit de răspuns, stimate domn? Mulțumit uh, nu este cuvântul potrivit. Sunt încântat de răspunsul pe care l-am primit. Mulțumesc. Doamna președinte, în acest caz, vă mulțumesc pentru prezentări, pentru participarea la discuție și vă doresc succes Succes uh, celor de, de la Comisie. Sper ca acest dosar să poată fi finalizat cât mai curând în interesul cetățenilor. Acum întrerupem ședința noastră până la ora 5. De la 5 uh, lucrăm cu ușile închise. Mulțumim tuturor, revenim la ora 5.